Yes. Okay, perfect. So first of all, welcome and Bună ziua tuturor! Sper să mă auziți. În primul rând, um, bun venit! Sper că sunteți bine și familiile dumneavoastră de asemenea. Avem interpretare cu șase limbi, engleză, spaniolă, engleză, poloneză, română și, în mod excepțional, avem și maghiară și avem și uh, limba semnelor. Interpreții depind foarte mult de calitatea video și a sunetului și de aceea este extrem de important să respectați instrucțiunile pe care vi le-am trimis în ultimele zile. Și acum am să trec la spaniolă. Aveți uh, timpul la dispoziție să schimbați canalul pentru cei care nu înțeleg spaniola. Și înainte de a începe această ședință a Comisiei de Petiții, aș vrea, bineînțeles, să, să dedicăm un moment pentru a ne aduce aminte de toate victimele din Europa în urma coronavirusului, un virus care a afectat în mod special generația care a avut acest vis european și l-a pus în practică. Și aș vrea să menționez aici în mod special pe toate cadrele medicale care sunt în prima linie și care și-au sacrificat uh, viețile pentru a salva alte vieți și tuturor celor care cu eforturile lor au permis ca Europa să meargă mai departe. Mulțumesc tuturor! Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci îl considerăm adoptat după care trecem la punctul 2. Ați primit de- deja procesul verbal de la Comisia PETI de pe 19-20 februarie 2020 este ultima ședință pe care am avut-o la Bruxelles. Dacă nu sunt obiecții nici pentru acest proces verbal, atunci îl considerăm adoptat. Trecem acum la vot, la deschiderea votului pentru punctul 4 și 5. Vom deschide votul în legătură cu amendamentele avizului și negocierea uh, cu Regatul Unit uh, și Irlanda de asemenea, votul asupra propunerii de rezoluție în legătură cu alocarea de fonduri suplimentare pentru cercetarea biomedicală privind encefalomielita mialgică și pot să vă spun că toți membrii care vor participa la acest vot vor vota prin uh, vot electronic și când spun toți, mă refer și la cei care se află acum uh, prezenți în sala de ședințe sau cei care sunt prezenți online. Deci vor participa la vot membrii și supleanții care au comunicat deja ieri uh, prin e-mail secretariatului numele membrilor comisiei care sunt înlocuiți. Deci, uh, documentele de vot vor fi trimise doar acestor membri care au fost deja uh, trimiși la secretariat. Și aș dori să fac o verificare a quorumului, să vedem dacă putem trece la vot sau nu. Și de aceea v-aș ruga pentru fiecare participant să cereți să luați cuvântul apăsând butonul respectiv uh, pentru a participa. Deci acel buton în engleză spune raise the hand. Deci toți cei care sunt prezenți să apese acest buton raise the hand și în felul acesta vom putea verifica dacă avem cuvormul necesar sau nu. Mulțumesc! Perfecto. Ai... Vă mulțumesc. Avem cuvorumul necesar. Prin urmare, trecem la votul amendamentelor pentru acest aviz, recomandări privind negocierile pentru un nou parteneriat cu Regatul Unit și Irlanda de Nord și propunerea de rezoluție alocarea de fonduri suplimentare pentru cercetarea biomedicală privind encefalomielita mialgică. V-am trimis și un e-mail pe această temă. Aveți o jumătate de oră pentru vot, deci la 10.40 fix vom încheia votul. Și trebuie să țineți cont de faptul că vom ține cont doar de uh, voturile pe care le-am uh, primit la uh, adresa de e-mail funcțională de unde ați primit mailul de vot. Deci la 10.40 voi declara care este rezultatul acestui vot. Aveam însă o problemă de natură tehnică în legătură pe care o stabilisem cu Comisia Europeană și vreau să întreb uh, serviciul tehnic al Parlamentului dacă avem această legătură sau nu, dacă ea este funcțională sau nu. Leticia, do you hear me? Yeah. Leticia, mă auzi? No, if Monique... Vreau să te întreb dacă Monique Pariat, director general de la DigiHome, este disponibilă. Mai are nevoie de două minute la dispoziție, dar poate poți să dai între timp cuvântul petiționarului, domnului uh, John Bedell. Deci începem atunci cu petiția 0269 din 2020. Este vorba de Jonathan Bedell din Regatul Unit, care ne trimite o petiție privind ajutorul acordat pentru protejarea locuitorilor și a solicitanților de azil împotriva COVID-19 în insulele din Marea Egee. În primul rând vreau să spun bun venit petiționarului, domnului Jonathan Bedel. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a vă prezenta petiția, după care vom da cuvântul comisiei și imediat după aceea membrilor comisiei noastre, după care veți avea încă 2 minute la dispoziție pentru a comunica pentru un discurs uh, final. Deci, bun venit la comisia noastră, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți astăzi de a mă prezenta în fața dumneavoastră. Este vorba aici de posibilitatea de a face mai mult pentru refugiații din uh, insulele din Marea Egee și dreptul celor care locuiesc pe insulă de asemenea. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pentru a-și simți prezenta acolo în uh, Lesbos și în taberele care sunt uh, supraaglomerate cu uh, zeci de mii de persoane. Eu sunt uh, britanic, european în același timp și sunt mândru de acest lucru. Mă deranjează foarte mult uh, Brexitul și mă deranjează naționalismul și autoritarismul care este în creștere în ultima vreme și mi-aș dori foarte mult un răspuns uh, de cooperare și solidaritate, pentru că avem nevoie de unitate și solidaritate uh, și Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de eforturi în acest sens. Petiția mea a venit pentru că am avut o legătură directă cu situația din Lesbos, pentru că fiul meu a lucrat 5 luni de zile în uh, Mariah Camp, în acea tabără de refugiați acolo și am fost foarte afectat uh, de ce se întâmpla acolo. Experiența l-a afectat foarte mult, uh, l-a înfuriat de-a dreptul și i-a dat senzația că situația este complet nedreaptă, de aceea s-a simțit și frustrat din cauza unei lipse de răspuns uh, eficace din partea autorităților locale sau internaționale și nici uh, europene. E vorba aici de a ajuta persoane neajutorate și să recunoaștem dreptul nostru de a-i ajuta pe ceilalți faptul că uh, oferim ceva de îmbrăcăminte sau uh, mâncare unui copil deja înseamnă mare lucru. Și vorbind cu fiul meu, mi-am dat seama că suferința de acolo este total inutilă. Și faptul că COVID-19 s-a răspândit într-un mod absolut neverificat de acolo este un factor agravant în plus. Uniunea Europeană face foarte puțin și uh, atitudinea guvernului britanic în special, care este complet intransigentă și nu a acționat, uh, este cumplită. Practic, nu s-a ținut cont de niciuna din nevoile urgente ale celor care locuiesc în această tabără. Situația în insulele Elene și în Lesbos uh, ne prezintă care ar fi viitorul Europei. Dacă nu reușim să-i facem față, vom eșua și cred că e nevoie de acțiune umanitară, de compasiune și în loc de asta vedem doar indiferență și incompetență. Națiunile din UE au încercat să ofere un răspuns în fața COVID-19, au construit în timp report spitale uh, și au dat un răspuns în situație de urgență, însă nu există o voință politică pentru a face același lucru și în Marea Egee nu există un sentiment care să răspundă în acest uh, sens. Martin Luther King spunea că puterea fără dragoste nu este decât un abuz și uh, dragostea fără putere nu este decât un sentiment uh, impotent. De aceea trebuie să se facă față nedreptății, iar nedreptatea trebuie să fie corectată de putere care să dispună și de dragoste. Deci trebuie să ne gândim împreună din partea Uniunii Europene pentru a oferi un răspuns. Insula de asemenea trebuie să fie implicată în aceste decizii. Refugiații trebuie să fie integrați în viața și cultura europeană și nu ne putem permite ca toată această muncă să fie făcută doar de ONG-uri. Uniunea Europeană trebuie să aibă o prezență practică pe aceste insule, să fie simțită, să dea dovadă de solidaritate, de susținere față de cei care locuiesc pe insule și față de refugiații de acolo. Pentru că COVID-19 nu cunoaște niciun fel de frontiere și putem face față doar dacă renunțăm la orice fel de frontiere și separații între oameni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum am să dau cuvântul directorului uh, general de la Digi Home, Pariat, însă înainte de aceasta aș vrea să-i rog pe toți membrii Comisiei PETI și toți cei care doresc să participe la această dezbatere să ceară încă de pe acum cuvântul, pentru că după intervenția Comisiei voi avea lista pentru a vă da cuvântul și dumneavoastră. Mulțumesc uh, dinainte doamnei Monique Pariat. Uh, vă dau cuvântul și bun venit la comisia noastră. Mrs. Pariat, could you please press speak button? Thank you. Doamna Pariat, vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Bonjour, uh, good morning. Bună dimineața. Bună dimineața, mă puteți auzi? Da, vă putem auzi. Și și vedea perfect. Îmi pare rău, am avut foarte multe probleme cu legătura, nu v-am putut uh, auzi deloc. Mă numesc Monic Paria de la Comisia Europeană, director general la Digi, Digi Home și presupun că discutăm uh, petiția TMF în ceea ce privește restricțiile de călătorie impuse de Republica Cehă, uh, Polonia și Danemarca. Președinta, nu, discutăm petiția 0269 a uh, domnului Jonathan Bedel care vizează pe solicitanții de azil uh, care se află pe insulele Elena. Pariat, could you please press... Doamna Pariat, vă rugăm din nou să apăsați butonul speak. Yes, thank you. Sorry. Mulțumesc. Îmi pare rău. În ceea ce privește această petiție a domnului Jonathan Bidel, menite să mm, ajute la protejarea rezidenților și solicitanților de azil față de COVID-19 pe insulele din Marea Egee înțelegem uh, și cunoaștem problema asupra aglomerării acestor insule. Este o problemă cunoscută și de autoritățile elene cu care păstrăm un contact uh, permanent atât la nivel politic cât și la nivel tehnic. Organizăm în mod regulat videoconferințe cu autoritățile elene. Împreună cu acestea am convenit, pe margine, am convenit un plan de urgență pentru a putea face față Um, unei uh, epidemii posibile de coronavirus pe aceste insule din Marea Ege. Acest plan conține mai multe uh, puncte, printre care următoarele. Transferarea persoanelor uh, vulnerabile în hoteluri care sunt acum goale pentru a evita posibilitatea infectării. Și aceste transferuri sunt organizate acum cu sprijinul nostru. Apoi pregătirea unor capacități suplimentare echipamentului uh, necesar pentru o, epidemie, pentru apariția unei epidemii, uh, echipament medical, uh, medici și așa mai departe. Există apoi și alte măsuri cu caracter de prevenție, de exemplu teste medicale simetrice în momentul în care cineva sosește, restricții Uh, impuse uh, liberei circulații, de exemplu, sunt deja în vigoare și susținem Grecia din punctul de vedere al îmbunătățirii condițiilor de trai pe aceste uh, insule. Din punct de vedere al îngrijirii, îngrijirilor medicale, sprijinirii personalului medical din taberele de primire și așa mai departe. În 16 martie 2020, Comisia Europeană a adoptat linii generale în ceea ce privește uh, modul în care trebuie să fie uh, tratați solicitanții de azil în această perioadă uh, de pandemie. Trebuie să fie respectate pe cât posibil drepturile fundamentale în um, lumina Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale. Există un capitol în acest orientări generale dedicat condițiilor de primire, tocmai pentru a preveni și a îngrădi răspândirea virusului COVID-19. Măsuri de sănătate publică, cum ar fi teste medicale, distanțare socială, carantină și izolare, ar trebui să fie aplicate cât mai repede posibil, posibil solicitanților de azil uh, care sunt resortisanța unor uh, state uh, terțe în uh, condi- dacă aceste măsuri sunt rezonabile, au un caracter proporțional și nu sunt discriminatorii. Are loc o inițiativă specifică de a uh, transfera minori neînsoțiți și adolescenți din Grecia înspre alte state membre. Um, au fost promise de către statele membre 1600 de asemenea locuri de a-i primi uh, pe acești minori neînsoțiți. Uh, și pe adolescenți, accentul fiind pus pe minorii neînsoțiți, dar există și state membre care doresc să îi primească pe minorii care au, care suferă de o boală gravă și se primească împreună cu uh, membrii familiilor uh, lor. Uh, Până acum am discutat cu 11 state membre uh, pe lângă Elveția care doresc să participe la la această inițiativă. Discutăm și cu alte state membre, deci această listă s-ar putea să se lungească și mai mult și am um, plăcerea să vă anunț un lucru pe care poate îl știți deja. Primul transfer înspre Luxemburg și Germania a avut loc săptămâna trecută. 12 minori au fost uh, transferați în Luxemburg, 47 în Germania, Uh, și alți, urmând ca alți șase să fie transferați în Germania um, cât mai repede posibil. Și după cum am spus, continuăm discuțiile pentru a ne asigura că din, odată, de dată ce uh, situația pandemiei ne permite, acești copii să fie transferați. Și, uh, în concluzie, vă pot spune că în centrele de primire din Grecia, până acum, nu au fost, nu au fost înregistrat niciun caz de coronavirus. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum Silvi Guillaume. Can you hear me? Mă auziți bine? Da, vă auzim și vă vedem. Yeah, thank you for, for the question. Vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și petiționarului pentru întrebarea adresată. În calitate de membru al grupului Eșida, aș dori să spun că suntem cu totul de acord cu petiționarul. După cum știm cu toții, situația de pe insulele Elena este inacceptabilă. Uh, Tablele de primire sunt supraaglomerate și este imposibilă respectarea distanțării sociale. Nu există uh, un acces la măsuri uh, fundamentale de bază. Um, chiar dacă doamna ne a spus că nu s-a înregistrat niciun caz pe aceste insule până acum, ceea ce este surprinzător, dar o cred, um, atât migranții cât și rezidenții acestor insule trebuie să se bucure de sprijin din partea noastră. Deci grupul nostru susține extinderea programului de uh, transfer a persoanelor vulnerabile, uh, condiții de trai decente pentru, și de îngrijire medicală decentă pentru persoanele vulnerabile. Deci, doamnă Paria, Comisia trebuie să treacă la acțiune acum pentru a evita un dezastru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nicolau Alavano s-a recuntul acum. Good morning to everybody! Bună dimineața tuturor! Aș dori să mulțumesc petiționarului, petiționarului pentru că ne atrage din nou atenția asupra uh, chestiunii situației imigranților din insulele Elene. Deja înaintea pandemiei, situația în centrele de, de primire nu era una uh, um, umană și această situație periculoasă este rezultatul unui regulament specific al Uniunii Europene și implementarea acestuia. De exemplu, regulamentul de la Dublin, uh, declarația semnată în Uniunea Europeană cu Turcia sunt cele care au cauzat ca, au făcut ca mii de oameni să rămână izolați pe insulele uh, grecești, uh, nerespectând uh, lipsa respectării drepturilor fundamentale. Mii de oameni din Lesbos și de pe alte insule nu, nu aveau acces la servicii medicale de bază. Cerem acestor oameni să se spele regulat pe mâini în condițiile în care nu au la, nu au acces decât câteva minute pe zi la apă. Ce fel de uh, teste medicale pot fi efectuate decât doar uh, câțiva medici? În plus, uh, accesul rezidenților elen la serviciile medicale a fost îngreunat în, în, în, în, în aceste condiții, din punctul meu de vedere. Uh, Uh, privatizarea serviciului uh, asist, serviciilor medicale din Grecia se cauză, sunt cauz, a fost cauzată de cerințele uh, impuse de Uniunea Europeană. O treime uh, din spitale au fost închise, um, angajați au fost uh, concediați, ceea ce face ca angajații uh, actuali să se confrunte cu condiții dificile de, de muncă. Uh, și, desigur, un asemenea sistem de sănătate slăbit nu poate să facă față unei provocări precum cea reprezentată de COVID-19. În păcate, legătura audio, audio s-a întrerupt. În ceea ce în ceea ce privește clinicile private, există oameni care și-au pierdut viața pentru că nu au fost respectate condițiile de muncă, așa cum au subliniat de la bun început uh, sindicatele ceea ce a făcut uh, ca să crească riscul uh, transmiterii acestui virus între Uh, angajații sistemului din, de sănătate și imigranți. Și în concluzie, ce face Uniunea Europeană în situația actuală? Dincolo de aceste cuvinte de, so- de solidaritate, uh, vă aduc aminte că cuvintele nu sunt uh, utile angajaților din sistemul de sănătate cu ocazia ultimului buget rectificativ s-a decis acordarea de 350 de milioane de euro suplimentare Greciei. Ce se întâmplă cu acești bani? 280 de, 280 de milioane sunt menite uh, îmbunătățirii uh, tabelor de primire hotspoturilor din insulele grecești. Restul uh, sunt canalizate înspre finanțarea activităților de deportare. Deci vedem că uh, Uh, în continuare, Grecia, de fapt, urmează să devină o închisoare a Uniunii Europene. Ce trebuie să facem acum este să decongestionăm aceste centre de primire, uh, începând cu minorii, persoanele uh, vulnerabile, care trebuie să fie transferate imediat înspre structuri medicale umane de pe continent. Fondurile europene ar trebui să fie uh, Uh, canalizate înspre îmbunătățirea condițiilor de viață din centrele de primire, ar trebui să fie canalizate înspre infermieri, înspre personalul medical, înspre finanțarea testelor uh, efectuate în rândul imigranților pentru a putea evita apariția unui uh, posibil cel de-al doilea val de um, infectări. Mulțumesc, Arvan Cane să are cuvântul, însă v-aș ruga, dacă este posibil, să aveți uh, intervenții mai scurte, pentru că nu avem timp decât până la 12. Deja este 10.30 și trebuie să discutăm uh, patru petiții, deci i-aș ruga pe toți eurodeputații să aibă intervenții uh, cât mai succinte. Domnul Canefradan are cuvântul. Mulțumesc! Voi fi foarte succint pentru că nu mai am foarte mult timp la dispoziție pentru a vota, deci trebuie să fiu succint. Eu aș propune ca această petiție să rămână deschisă. Am discutat cu colegii um, eleni, care consideră și ei că avem nevoie de mai multe informații. Chiar dacă guvernul elen face o treabă extraordinară pe insulă în acest moment, nu există nicio îndoială că condițiile sunt uh, dificile, riscurile sunt mari, uh, cu cât uh, uh, opinia publică este mai bine informată în legătură cu ce se întâmplă, cu atât rezultatele s-ar putea să fie mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc! Rigo. Și acum dau cuvântul doamnei Sida Revo. Bună ziua tuturor! Sper să mă auziți. Sper că toată lumea să uh, fie bine. Noi suntem de acord cu această petiție, dorim să rămână deschisă pentru că este o temă extrem de sensibilă. Este vorba de drepturile omului, de garantarea lor, de situația unor persoane care este extrem de vulnerabilă și Considerăm că autoritățile publice și noi pe partea noastră trebuie să reacționăm, să monitorizăm situația. Prin urmare, susținem petiția și dorim să rămână deschisă în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Isauken. Mulțumesc! Este o petiție foarte importantă și pot să vă spun că țara mea, Danemarca, nu a primit niciun refugiat până acum, niciunul, și aș vrea să-i spun colegului din Grecia că nu e vorba de o problemă a UE, ci a Consiliului, a statelor membre, pentru că încă din 2016, din câte mi-aduc aminte, la Parlament am adoptat un regim Dublin revizuit, pentru a avea o mai mare solidaritate față de celelalte state membre și acest lucru a trecut de Parlament, dar s-a blocat la Consiliu. Și asta pentru că Consiliul a hotărât să se, hotără, să se decidă cu unanimitate, ceea ce practic înseamnă o imposibilitate. Deci să nu mai dăm vina pe Bruxelles sau pe Uniunea Europeană, problema este a Consiliului și aș vrea să subliniez încă o dată cât de importantă este transparența față de ce se întâmplă la Consiliu, ca să vedem ce spun statele membre și cum votează. Pentru că e o nebunie să spunem că de vină sunt uh, uh state, sunt, e Uniunea Europeană, de fapt problema este la Consiliu, la statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, domnul Andrei Slavakov. Mrs. Labakov, could you please press speak button? Thank you. Vă rog dacă puteți uh, să apăsați pe butonul speak. Vă mulțumesc, domn, doamna Monserrat. Aș avea o, o întrebare, pentru că mi s-a părut foarte ciudată afirmația că nu a fost uh, identificată nicio persoană identificată uh, Uh, infectate cu COVID-19 pe insulele grecești. Acest lucru înseamnă că au fost făcute, au fost testate toate persoanele care trăiesc în uh, uh, centrele de primire de acolo, pentru că altfel nu înțeleg de unde se știe atât de precis faptul că nu există nicio persoană infectată. Maite, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc pentru organizarea acestei ședințe. Și eu, ca o bună parte din uh, deputați, consider că trebuie să menținem deschisă această petiție și uh, de la Comisia uh, Libe lucrăm pe această temă și sunt, suntem absolut de acord cu argumentele fundamentale prezentate. Considerăm că există o populație extrem de vulnerabilă, mai ales cea de acolo de pe insule, și trebuie să acționăm pentru a nu ajunge la un adevărat dezastru social, politic și așa mai departe pe insulele din mare. Egee. Gracias. Ahora Mulțumesc. Doamna Iana Tum. Mrs. Tom, could you please uh, press the micro? Thank you. Doamna Tom, dacă puteți apăsa butonul speak. Mrs. Tom, could you please press speak button? Thank you. Everything I can. Can you hear me now? Da, am încercat. Nu știu dacă acum mă auziți. Da, vă auzim, dar nu vă vedem. Cred că e mai bine să nu mă vedeți, pentru că altfel nu o să mă auziți. Cred că nu avem de ales astăzi. Ca și ceilalți colegi care uh, au intervenit până acum și eu îmi doresc ca petiția să rămână deschisă, pentru că problema este una foarte gravă și vroiam și eu să aud uh, răspunsurile de la comisie uh, și anume să vedem cum de se știe că nu sunt cazuri COVID acolo și care este planul de monitorizare a situației uh, și cum uh, ne putem menține informați. Însă o altă problemă pe care o văd este că am senzația că nu e de ajuns să menținem petiția deschisă, pentru că asta nu va rezolva problema. Poate va trebui să lucrăm alături de Comisia Libe, de exemplu, să partajăm informațiile pe care le avem și să oferim un răspuns mult mai clar din partea Parlamentului, pentru că faptul că petiția rămâne deschisă undeva la Comisia PETI uh, poate nu e suficient. Și asta este o problemă enormă, nu doar din punct de vedere umanitar, ci și pentru statele membre care se luptă acum cu COVID-ul și care în același timp uh, se îndreaptă către un al doilea sau al treilea val și știm foarte bine de unde o să vină. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Angio Saliba! So, I hope first of all that everyone is, is, is, is fine. This is an important... Mulțumesc! Sper că toată lumea e bine. Este o petiție extrem de importantă. Eu vin dintr-un stat membru uh, care se află la frontiera Europei. Uh, grecii și italienii au fost lăsați uh, singuri în fața acestei probleme, care nu este doar a grecilor, a Maltei și așa mai departe, ci este o problemă a Europei. La grupul S&D am reiterat acest lucru, principiul solidarității așa cum este recunoscut la articolul 5 al tratatului, este unul dintre pilonii cei mai importanți ai Uniunii Europene, pe baza căruia a fost fundată ea. Și acest principiu trebuie să fie implementat. Avem principii frumoase pe hârtie, însă atunci când e vorba de migrație, solidaritatea n-a funcționat niciodată la nivel european și nu putem spune că este o problemă doar la Consiliul Europei. Nu, e o problemă la nivelul UE, o problemă pe care n-am recunoscut-o atâta timp și pe care trebuie să o abordăm acum, pentru că nu putem lăsa nici Grecia, nici Italia singure în fața acestei tragedii umane care se întâmplă doar la câțiva kilometri distanță de noi. De aceea, cred că petiția trebuie să rămână deschisă și poate vom uh, ajunge în sfârșit la o adevărată solidaritate europeană. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Și acum am să dau cuvântul din nou Comisiei, doamnei Monique Paria, pentru a răspunde la întrebările care au fost puse. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile pe care le-ați făcut. Înainte de orice, aș vrea să fac câteva remarce. Suntem complet conștienți de situația dificilă din Grecia pe insule. Nu este o noutate. Nu este ceva nou după uh, criza coronavirus. Este o situație în care am încercat să oferim susținerea și ajutorul nostru încă de la începutul existenței acestei probleme și vreau să vă reamintesc că am uh, investit uh, peste 2,2 miliarde de euro pentru a susține Grecia în uh, gestionarea acestei crize. Comisia, așa cum spunea și doamna Guillaume, a acționat în toți acești ani și mai ales acum avem o legătură constantă, zilnică cu autoritățile elene pentru a-i ajuta. Bineînțeles, am ajuns și la un acord asupra unui plan de urgență uh, susținut din punct de vedere financiar. După cum știți, uh, uh, care este situația la frontiera Uh, Turcia-Grecia, avem un fond de susținere de 700 de milioane, de asemenea problema congestionării tabelor de refugiați, uh, uh, construirea noului centru de recepție și de identificare și pot să vă spun că nu e vorba de centre de detenție, ci de centre de primire cu scopuri multiple, însă care vor fi centre de primire și nu altceva. Susținerea pe care am oferit-o și Frontexului uh, pentru a acționa la frontieră, iar în ceea ce privește transferurile, noi susținem un program de transferuri voluntare și nu un sistem de deportări. În ceea ce privește problema testelor pentru COVID, bineînțeles, nu toți migranții au fost testați, însă atunci când am spus că nu avem niciun caz acolo, vreau să spun că nu avem niciun caz diagnosticat până acum în tabele de refugiați. Au existat câteva cazuri în Lesbos, însă nu în tabere, ci în rândul populației locale. După cum spuneam, avem și un plan de decongestionare pentru aceste tabere de refugiați alături de autoritățile locale. Situația este dificilă, bineînțeles. Nu pot să spun că nu am putea ajunge la uh, izbucnirea unui focar acolo, dar până acum am avut doar un caz în uh, două tabere de refugiați lângă Atena, însă acolo oamenii au putut fi izolați pentru că avem mai mult spațiu la dispoziție și până acum autoritățile elene au încercat să organizeze și uh, carantina în măsura posibilului pe insule. Deci când vorbim de cazuri, vorbim de cazuri diagnosticate, declarate, uh, pentru că, bineînțeles, că așa cum se întâmplă și cu restul populației, nu putem testa pe toată lumea. Un ultim comentariu referitor la principiul solidarității. Și pentru a reveni la cele spuse de doamna Oaken, după cum știți, lucrăm pe marginea revizuirii politice comune de azil și migrație și încercăm să vedem cum putem ajunge la un sistem de solidaritate, care este extrem de complex pentru a întări solidaritatea față de țările care se confruntă cu această presiune a migrației și nu vorbesc aici doar despre Grecia, așa cum spunea foarte bine domnul Saliva, Malta, Italia se confruntă cu aceleași probleme și lucrăm în cadrul operațiunilor de cercetare și salvare pe Mediterană alături de statele membre. Și sunt de acord cu domnul Saliva, este un capitol foarte dificil, mai ales în această perioadă a crizei coronavirusului, e greu să activezi solidaritatea și exemplele bune pe care le-am avut până acum au fost cele în domeniul transferului de minori neînsoțiți. Avem, după cum spuneam mai devreme, 10 sau în curând 11 uh, țări UE plus Elveția care și-au luat angajament în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am să dau din nou cuvântul petiționarului pentru două minute. Mulțumesc! A fost o dezbatere foarte interesantă, cu comentarii utile, unele dintre ele. Pe mine Mă interesează foarte mult uh, ce face Uniunea Europeană în spatele scenei. Ați menționat uh, aceste 700 de milioane pentru Grecia, lucru care nu se vede din afară și cred că există o problemă cu strategia de comunicare, pentru că Uniunea Europeană nu este resimțită prezența ei pe aceste insule și uh, cred că trebuie să asigurăm o prezență vizibilă ca să se arate ce face Uniunea Europeană. Trebuie să susținem, pe de altă parte, mai mult NGO-urile, trebuie să existe o coordonare uh, facilitată de UE între uh, cei care locuiesc pe insule și refugiați și ONG-urile care lucrează acolo. Toți trebuie să discute uh, între ei și sunt uh, foarte îngrijorat uh, de uh, creșterea naționalismului de extremă dreapta. Au fost și atacuri în acest sens și cred că Uniunea Europeană trebuie să intervină și să fie vizibilă și din punctul de vedere al comunicării pentru a oferi o punte de legătură între locuitorii insulelor ONG-uri și refugiați. Și sunt convins că Uniunea Europeană și Comisia Europeană face ceea ce poate, însă cred că trebuie să fie mai vizibilă, trebuie să vedem ce face Uniunea Europeană. E nevoie de mai multă transparență și să înțelegem cu adevărat ce faceți. Mulțumesc! Muchas gracias. Después de haber escuchado Mulțumesc foarte mult. După ce am dat cuvântul din nou petiționarului, după ce am ascultat uh, comisia și toți membrii uh, comisiei și membrii uh, grupurilor parlamentare reprezentate aici, menținem deschisă această petiție pentru a monitoriza situația regimului european, pentru situația minorilor neînsoțiți care sunt transferați către alte state membre și posibilitatea de a extinde acest lucru pentru alte state membre. Vom monitoriza în continuare și uh, situația pentru bolile contagioase, în special COVID-19, în comunitățile locale, în insulele Elene. Și acum trecem la următorul punct, punctul 7, și înainte de a îl deschide în mod oficial, vreau să vă cer scuze pentru că am avut o problemă tehnică cu interpretarea, cu limbajul semnelor în maghiară. De aceea i-aș cere domnului Coșa, dacă dorește să intervină la un moment dat, să ne trimită în scris intervenția sa și eu Uh, voi prezenta toate aceste intervenții pentru următoarele dezbateri pe petițiile de pe ordinea de zi și cer scuze din nou domnului Coșa. Trecem acum la punctul 7. Este vorba de petiția 0307 din 2020, prezentată de un cetățean german în legătură cu restricțiile de călătorie care au fost impuse de Republica Cehă, Danemarca, Austria, petiționarul nu este alături de noi, așa că am să dau cuvântul uh, doamnei Monica Via, care este director general la DigiHome. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pot să vă spun că, în conformitate cu Directiva pentru Libertatea de Circulație, statele membre pot introduce restricții uh, Uh, din motive legate de boli contagioase sau boli parazitare. Deci, uh, bineînțeles, pentru aceste restricții citez aici articolul 27, 30 și 31 al directivei. Uh, măsurile la nivel național pot acoperi categorii largi de populație, inclusiv uh, călătorii, toate acestea pe baza măsurilor de securitate publică și de sănătate și restricțiile se bazează doar pe comportamentul personal al unei persoane. Măsurile însă în domeniul sănătății trebuie să fie proporționale și acest lucru a fost uh, subliniat în comunicarea Comisiei din 16 martie 2020 pentru măsurile impuse la frontieră și pentru a asigura uh, disponibilitatea bunurilor și serviciilor esențiale. Comisia a adoptat și un ghid în ceea ce privește situația la nivelul frontierelor interne, un ghid de implementare pentru niște culoare verzi, de asemenea libertatea de circulație a lucrătorilor în timpul crizei COVID-19, cu obiectivul de a ne asigura că măsurile luate de statele membre și țările Schengen în urma crizei COVID-19 să respecte legislația europeană și libertatea de circulație pentru cetățenii europeni și uh, să afecteze aceste libertăți doar la nivelul minim strict necesar. În ceea ce privește uh, statele care sunt menționate de petiționar, Danemarca, Republica Cehă și uh, Polonia, nu e vorba de restricții față de persoane cu o anumită naționalitate, deci nu e vorba de o discriminare în funcție de cetățenie. Până acum, 17 state au hotărât să reintroducă controlele la frontierele interne pentru a impune niște restricții de călătorie și să controleze COVID-ul. În conformitate cu codul uh, de frontieră Schengen, țările membre pot reintroduce măsuri de control la frontieră atunci când există un pericol clar față de uh, securitate sau sănătatea publică. E clar că uh, riscul uh, în domeniul sănătății poate fi considerat ca un astfel de risc de securitate, însă măsurile trebuie să fie echilibrate din punctul de vedere al nevoii și al proporționalității și garanțiile din Directiva pentru Libertatea de Circulație trebuie să fie respectate. În încheiere, aș mai spune că la nivelul comisiei analizăm uh, fiecare notificare în parte și dacă apare o situație uh, nemulțumitoare care persistă, comisia va monitoriza prin uh, mecanismul de monitorizare și felul în care se aplică codul de frontiere Schengen. Comisia a prezentat recent o foaie de parcurs care include măsuri în domeniul coronavirusului și măsurile de control la frontieră trebuie să fie eliminate atunci când situația epidemiologică este suficient de bună și regulile de distanțare socială sunt uh, implementate în mod uh, normal. Chiar uh, marți, miniștrii de interne din uh, statele membre s-au uh, întâlnit printr-o videoconferință la nivelul Consiliului pentru a ține cont de situația COVID-19 și pentru a decide măsuri de reîntoarcere la o situație mai normală dacă ținem cont și de criza migrației în acest context. Și, în ultimul rând, pot să vă spun că în ultimile două luni și jumătate, în fiecare săptămână, am avut o ședință de natură tehnică cu autoritățile publice din statele membre pentru a discuta măsurile restrictive la frontierele interne. Am făcut deja foarte multe progrese pentru a reduce măsurile disproporționale care au fost luate și pentru a îmbunătăți fluxul de persoane și de bunuri. Și acum Chiar în momentul acesta are loc uh, această ședință și discutăm cu statele membre cum putem asigura o ridicare treptată a acestor controle la frontierele interne pe viitor și în mod coordonat, nu așa cum au fost impuse în mod uh, necoordonat. De asemenea, posibilitatea de a reveni atunci când situația de sănătate nu va permite de a reveni la uh, zona Schengen, așa cum o cunoșteam, și la respectarea spațiului pieței comune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să dau cuvântul acum uh, din partea PP-ului domnul, domnului Binsen. Uh, dear colleagues. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, doamna președinte, dragi colegi. În mod evident, această petiție se referă la aspecte importante legate de pandemia COVID-19, însă mie mi se pare că se referă la o dimensiune mai degrabă politică, ceea ce nu este un lucru neapărat rău, însă nu trebuie să pierdem din vedere privirea de ansamblu asupra acestei uh, situații fără precedent din uh, Europa. Pentru că deja de pe acum a trebuit să luăm măsuri uh, cu caracter economic uh, pentru a răspunde uh, măsurilor de sănătate impuse de guvernele naționale. Sănătatea ține de competența statelor membre, de competența guvernelor și trebuie să ne asigurăm că cât mai multe vieți vor fi salvate și că consecințele vor fi limitate cât mai mult. Avem uh, au fost uh, adoptate deja multe măsuri economice și Uniunea Europeană și-a pregătit uh, un pachet de măsuri pentru a răspunde și în aceste condiții nu cred uh, că ar trebui să punem la oaltă um, elementele care țin de prevenirea, îngrădirea uh, răspândirii virusului cu uh, chestiuni care țin Um, de statul um, de drept au fost um, întrebări concrete adresate Comisiei Europene, însă nu cred că putem uh, spune că există o problemă generală în Uniunea Europeană. Drepturile fundamentale trebuie să fie suspendate, dreptul la Um, liberă circulație, dreptul la educație, de exemplu, trebuie să fie um, are de suferit în aceste situații um, excepționale și nu cred că um, guvernele naționale au făcut uh, prea mult în situația actuală. Cred că în acest moment uh, trebuie să ne concentrăm pe situația de urgență cu caracter uh, medical și să permitem uh, economiei să se redraseze. După ce vom depăși această perioadă, desigur, va trebui să evaluăm, să vedem cum au răspuns uh, diferitele state membre acestei situații. Electoratul va avea un cuvânt de spus și poate Uniunea Europeană va trebui să adopte noi instrumente privind coordonarea și cooperarea în situații atât de dificile. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Now has the floor Ms. Danoka. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Zdanoca din partea verzilor. Press button. Do you hear me? Mă puteți auzi? Da. Aș dori să mulțumesc petiționarului pentru că este o situație sensibilă pentru întreaga uh, Uniune Europeană. Înțeleg care este impactul regulamentului asupra situației actuale, mai ales uh, reinstituirea controlelor de frontieră în zona Schengen. Am fost uh, un raportor pe marginea raportului Coelho în urmă cu 8 ani uh, în ceea ce privește codul Schengen. Mm se discuta despre posibilitatea reinstituirii controlelor la frontieră în, în, în situație uh, de urgență. Și poziția um, aprobată atunci a fost Comisia Europeană mm, are nevoie de mai multe competențe pentru a reacționa în, în, în, uh, într-o asemenea situație astfel încât statele membre să nu fie singurele care să poate reinstitui în mod uh, unilateral controlele de frontieră uh, la frontierile interne. Problema a fost înghețată după dialogul tri, uh, tripartit, pentru că poziția Parlamentului nu a fost foarte diferită față de cea a Consiliului. și am avut și a continuat această problemă a controlelor. Spre regretul meu, după un an, Consiliul a avut de, de câștigat. Parlamentul a trebuit să renunțe la propria poziție și legislația e în forma actuală. Și vedem cât de gravă este situația cu ocazia acestei crize Um, nu avem o abordare europeană, Parlamentul nu poate controla um, ce se întâmplă și un stat membru menționat în această petiție este Polonia. Resortisanții țărilor baltice au trebuit să traverseze Polonia pentru a se întoarce înapoi acasă după ce au, a intrat în vigoare, au intrat în vigoare situațiile de urgență sau um, strâns mii de mașini la frontiera între Germania și Polonia. A fost o, o problemă imensă um, cauzată de această introducere unilaterală a controlelor de frontieră de către Polonia. Deci, pentru a încheia, în momentul în care uh, vom începe să ne gândim la o nouă Constituție europeană, la noi tratate europene, funcționarea spațiului Schengen ar trebui să fie una din principalele noastre uh, preocupări, astfel încât uh, în, în spațiul Schengen statele membre să nu pot să nu poate să ia decizii unilaterale. Mulțumesc! Mulțumesc! V-aș ruga să fiți uh, cât mai uh, succinți, pentru că suntem doar la a doua petiție, mai avem doar o oră la dispoziție și mai avem două petiții de, de discutat. Are cuvântul domnul Zlotovski de la grupul ECR. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Nu cred că ar trebui să discutăm această petiție. Suntem în uh, mijlocul unei pandemii și statele membre au fost obligate să închidă uh, granițele pentru a opri acest virus. Deci nu Uh, există niciun motiv să discutăm această petiție. Mulțumesc. Are cuvântul uh, doamna Auken din partea ecologiștilor. Mulțumesc. Uh, mulțumesc petiționarului pentru că a prezentat această petiție de care avem nevoie, pentru că situația e dramatică. În Danemarca nu ar fi trebuit să fie închisă frontiera. A fost o decizie o decizie politică care pe mine nu mă, nu mă mulțumește. Știți că toate aceste măsuri au o clauză de expirare și doream să spun că există o diferență imensă între ce, ce ce au făcut majoritatea statelor membre în această situație de urgență și ce a făcut Ungaria, de exemplu. Trebuie să înțelegem mai mult um, cât de importantă este, sunt democrațiile noastre, dreptul de a critica guvernele, cât de importantă este o presă independentă. Și aș dori să insist asupra necesității de a folosi toate uh, posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a aborda această problemă, pentru că încrederea Uh, cetățenilor uh, față de noi va fi erodată. Toată lumea ne întreabă ce se întâmplă în Ungaria. Și o ultimă chestiune pe care doresc, uh, doresc să o adaug, pentru că particip la o întâlnire în paralel cu această reuniune, când vine vorba de redresare, Danemarca a făcut un lucru bun. A condiționat orice ajutor de stat de necanalizare a acestor fonduri înspre paradisuri fiscale. Chiar uh, și aici sunt, și ar trebui să spunem clar și paradisurilor fiscale europene, chiar dacă nu sunt oficiale, cum fi Luxemburg, țările de jos și mai departe, uh, despre cum, uh, cum trebuie să fie plătite taxele. Și este o idee pe care, de care cred că ar trebui să ținem cont, să ne asigurăm că aceste fonduri nu sunt folosite în uh, alte scopuri, astfel încât uh, uh, aceste fonduri să nu fie folosite decât pentru a păstra locurile de muncă în Europa și nu în alte scopuri. Îmi pare foarte rău că noi, că țara mea este una dintre cele care a închis frontierele în aceste situații. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Duda de la grupul politic PP. Uh, Doamnelor și domnilor, în primul rând, aș dori să mulțumesc uh, să mulțumesc petiționarului pentru că se, s-a referit la această problemă. Eu reprezint o circunscripție electorală din vecinătatea uh, Germanie, din Republica Cehă și, spre deosebire de colegul meu Zlotowski, eu consider că această chestiune este importantă. Toți uh, dorim să-i protejăm pe oameni și să îngrădim această pandemie. Însă, nu trebuie să pierdem din vedere situația unor uh, grupuri uh, vulnerabile. De exemplu, situația mm, cetățenilor care trăiesc în apropierea frontierelor. Foarte mulți cetățeni care trăiesc uh, într-o țară mi-au trimis uh, scrisori dramatice în care descriu, își descriu situația. Ei lucrează într-o țară și trăiesc în altă țară și uh, impunerea unor condiții de carantină acestor oameni nu face decât să-i oblige să ia, să ia niște um, decizii, să facă, să ia niște decizii dramatice, să renunțe fie la Uh, locurile de muncă, fie la uh, familii și apar și alte probleme, accesul la servicii medicale, la educație, posibilitatea de a-ți uh, vedea membrii familiei și în aceste zone transfrontaliere nu există de fapt diferențe între state când vine vorba de um, infecții, numărul de infecții. Drept urmare, eu consider că ar trebui să uh, repermitem traficul transfrontalier pentru cetățenii care trăiesc în uh, regiunile de graniță respectivă. Acest lucru cred că va fi util și pentru protejarea locurilor de muncă în zonele respective. Aș dori de turmare să lansez un apel guvernelor, inclusiv guvernului uh, meu propriu, să permită persoanelor care trăiesc în aceste regiuni de frontieră să um, poată să meargă în țările vecine și cred că um, în acest sens ar trebui să fie adresate și uh, recomandările de către Comisia Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Teres de la uh, Terheș de la, cuvânt, de la grupul politic Așida. Vă mulțumesc. Mă auziți? Da, vă putem auzi și vedea. Da, este o petiție foarte interesantă pentru că chestiunea abordată de această petiție vizează mulți și uh, mulți cetățeni din Uniunea Europeană. Din punct de vedere istoric, este prima criză uh, după cel de-al doilea război mondial care a afectat atât de multe țări și, desigur, într-o situație de criză trebuie să răspundem într-un anumit uh, mod. Și cred că dacă am așteptat mai mult timp să vedem cum evoluează situația, am, am avea mai multe posibilități să înțelegem uh, lucrurile și o perspectivă pe timp îndelungat. Tocmai de aceea eu aș propune ca această petiție să rămână uh, deschisă, ceea ce ne-ar da posibilitatea să o discutăm și uh, mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Canef Radan ar trebui să ia cuvântul, dar văd că nu mai dorește să ia cuvântul, deci nu o să vă mai dau ocazia. Nu știu dacă doamna Tom este alături de noi, știu că dorise să ia cuvântul. Tom, no está por... Văd că doamna Ton nu se poate conecta, așa că încheiem dezbaterea aici, pentru că petiționarul nu este prezent. Dacă sunteți de acord, propunerea noastră ar fi să menținem deschisă această petiție până când zona Schengen va fi din nou funcțională. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de petiția 329 din 2020, însă înainte de a trece la aceasta, vreau să vă spun că la orele 12 voi comunica rezultatul votului și la aceeași oră voi propune următorul vot, votul final, deci, uh, Comisia de Petiții se va încheia la 12 și jumătate. Vom avea acest, uh, această marjă pentru vot de la 12 30. Și acum uh, petiția 329 din 2020, prezentată de Virginia Fiume în numele EUMAX și alții, în legătură cu răspunsul UE pentru a face față provocărilor reprezentate de uh, COVID-19 și criza socială, economică și climatică. Am primit deja un PowerPoint din partea petiționarei pe care l-am transmis prin intermediul secretariatului tuturor membrilor comisiei noastre. Deci, uh, cred că putem urmări în acest fel intervenția doamnei Fiume. Vreau să spun bun venit doamnei Fiume. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a vă prezenta petiția, după care vom da cuvântul Comisiei Europene și membrilor Comisiei noastre, după care dumneavoastră veți avea în încheiere încă 2 minute. Bun venit aici la Comisia noastră, doamna Fiume, vă rog. Mulțumesc. Petiția a fost prezentată în mod oficial pe, în martie 2020. 7500 de persoane din toată Uniunea Europeană au semnat-o, uh, de la Mediterană până în Transilvania, Palermo, Porto, Cracovia, Cluj, Cijin, Ixel, Bitonto, Santa Gata, alături de mai multe organizații ale societății civile. Vorbesc deși și numele lor puteți vedea și fețele cetățenilor europeni uh, care au semnat uh, pe Face Petition și acești cetățeni au încredere în noi să-i reprezentăm în aceste momente cumplite în istoria europeană, pentru a face un pas înainte în istoria Europei. Mă aflu aici, sau mai bine zis, ne aflăm aici, pentru a întări rolul dumneavoastră ca Parlamentul cel mai deschis și transparent din Europa. Atât de deschis și de transparent încât uh, cetățenii care se află aici, în inima democrației europene, să poată accelera rolul de inițiativă al Parlamentului pentru această criză și pentru cele viitoare. În ultimele luni atât de dificile, țările au răspuns în mod diferit uh, în fața acestei crize și rezultatele au fost și ele diverse. Considerăm că Uniunea Europeană trebuie să lucreze pentru un viitor comun și să aibă un rol uh, principal la nivelul lor de decizie multilaterale. Vreau să prezint conținutul acestei petiții dar vreau să vă rog să aveți și un rol activ pentru a o promova printr-o inițiativă parlamentară. Obiectivul nostru este ca comisiile competente, în special AFCO, ENVI, ECON, să o discute și să ajungă și la plenara Parlamentului pentru a avea o poziție clară pe această temă, pentru că e vorba aici de capacitatea UE de a răspunde în fața unor provocări uh, ce țin de COVID-19, schimbarea climatică și așa mai departe. Așteptăm ca Parlamentul să aibă o dezbatere uh, pe această temă și uh, pe marginea conferinței pentru viitorul Europei. Avem nevoie de o participare publică și alcătuirea și agenda conferinței pentru viitorul Europei trebuie să fie abordate pentru a include toate chestiunile de reformare a tratatelor, astfel încât să permită o participare mai largă a cetățenilor utilizând noi metode și tehnologii. Am lansat petiția centrându-ne pe cinci uh, piloni esențiali care sunt uh, importanți pentru o reformă a Uniunii Europene. Două cuvinte sunt cheie în această criză, colaborarea și cooperarea și să nu lăsăm pe nimeni în urmă, niciun cetățean polonez sau maghiar să nu-și piardă drepturile democratice, nicio altă persoană din nicio altă țară să nu-și piardă sănătatea, jobul sau siguranța. Deci cooperare și colaborare. Propunerea a prezentat această petiție pentru a, ca Uniunea Europeană să vină în ajutorul organizațiilor internaționale și a celorlalte organe care acum sunt atacate, începând cu OMS-ul, care au nevoie de resurse suplimentare. Petiția vă cere să mergeți mai departe cu organizarea conferinței pentru viitorul Europei. Poate este contraintuitiv, însă nu trebuie să ratăm această ocazie pentru a construi încrederea între cetățeni și instituții. Astăzi ne lovește coronavirusul, mâine Uh, probabil va fi altceva, reducerea calotelor glaciare, deșertul care se întinde, creșterea nivelului mărilor și așa mai departe. Toate aceste realități au un impact structural asupra ecosistemului în care trăim. Instituțiile globale sunt astăzi mai necesare decât oricând pentru a asigura bunăstarea miliardelor de cetățeni și trebuie să respectăm drepturile universale ale omului. De fapt, acestea sunt și principii fundamentale ale Uniunii Europene. Într-un moment în care statele membre nu le mai recunosc, este esențial ca Uniunea Europeană să joace un rol esențial pentru a proteja pacea și securitatea la nivel internațional. Sperăm ca Parlamentul, printr-o cooperare bună cu cetățenii și celelalte instituții, să-și asume un rol de lider pentru a reforma acest sistem. O rezoluție parlamentară în acest sens ar fi extrem de importantă, o rezoluție parlamentară care să vină în urma dialogului între Parlament și cetățenii săi, care ar putea fi istorică. Uniunea Europeană poate să o facă, Uniunea Europeană trebuie să o facă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul reprezentantului uh, Comisiei, domnului Martin Seychelles, de la DigiSante. Bună ziua! Yes, so, um, um, honorable members. Doamnelor și domnilor, în primul rând aș vrea să mulțumesc petiționarului pentru că mi oferă această posibilitate de a explica pe scurt ce face Comisia pentru a aborda această criză fără precedent. Și, bineînțeles, multe din aspectele pe care le-a menționat petiționarul vor reveni aici. În primul rând, Comisia a coordonat un răspuns uh, UE în fața COVID-19, un răspuns care trebuie să fie și este multisectorial, pentru că, bineînțeles, sănătatea este esențială. În principal e o criză a sănătății, dar e vorba și de protecția civilă, de recuperarea economică și de o acțiune globală, așa cum uh, subliniază și petiționarul. COVID-19 ne-a arătat foarte bine, dacă ne mai îndoiam cumva de acest lucru, că uh, aceste elemente sunt esențiale pentru societatea noastră și ne-a arătat tuturor că sistemul de sănătate nu era pregătit din toate punctele de vedere pentru a face față acestei crize și că trebuie să facem mai multe investiții, de exemplu în sistemul de prevenire a bolilor și îngrijirile de sănătate primare. Răspunsurile naționale trebuie să fie de asemenea coordonate și acest lucru s-a făcut printr-o decizie europeană care a fost luată și prin care s-au mobilizat toate mecanismele disponibile. Ne întâlnim frecvent la nivelul Comitetului pentru Sănătate, tocmai pentru a facilita partajarea de informații între statele membre și chiar recent am început o dezbatere legată de, uh, de escaladarea măsurilor luate până acum. Am accelerat uh, și sistemul de achiziții publice în comun pentru echipamente sanitare esențiale pentru a-i proteja pe lucrători, de asemenea pentru ventilatoare și laboratoare. Comisia a utilizat toate alocările din disponibile din bugetul 2020, 2,7 miliarde de euro pentru acest fond de susținere. E vorba de echipamente uh, și uh, teste și așa mai departe. Noi participăm și în cursa globală pentru a ajunge la un vaccin atât de necesar uh, pentru a depăși în sfârșit această criză. Și avem 15 milioane de euro din uh, fondul uh, Orizont 2020 uh, pentru cercetare în domeniul COVID-19 în ceea ce privește protecția cetățenilor europeni. Încă de la începutul crizei, prin mecanismul de protecție civilă, Comisia a intervenit și a facilitat peste uh, 260 de zboruri pentru a aduce înapoi peste 13.000 de cetățeni europeni care se aflau în străinătate. Am oferit asistență și expertiză între statele membre, dând dovadă de o mare solidaritate și, în plus, am început să acumulăm echipamente medicale uh, pentru un fond de salvare european. COVID-19 însă, așa cum spuneam, nu este doar o criză de sănătate. În primul rând, a provocat uh, un șoc major în economiile europene și pentru aceasta e nevoie de o strategie vizionară în domeniul economic, ceea ce și face Comisia. Fonduri uh, sau pachete de investiții masive au fost deja hotărâte și lucrăm pe marginea unui fond de redresare economică. Resursele vor veni din bugetul global UE printr-o întărire mare a CFM-ului care acum se află în proces de revizuire dorim să dăm un nou avânt economiei europene după criză și în același timp, și subliniez acest lucru, să ne respectăm prioritățile, cum ar fi, de exemplu, tranziția verde și digitală. Mai mult decât atât, Comisia a pus la dispoziție toate resturile de la fondurile uh, de tranziție pentru uh, măsuri în domeniul COVID. 26 de miliarde de euro care sunt disponibile statelor membre anul acesta pentru proceduri accelerate și flexibile. Un al doilea răspuns de investiții pentru coronavirus a introdus um, o flexibilitate și o simplificare în domeniul uh, politicii de coeziune și schimbări în ceea ce privește ajutorul european pentru cei mai vulnerabili, inclusiv cei fără case, de exemplu, pentru ca aceștia să primească ajutor în continuare statele membre pot utiliza alocările naționale specifice pentru a face față consecințelor economice, pentru a susține economiile locale, uh, domeniul sănătății, IMM-urile și așa mai departe. În plus, fondul de ajustare la globalizare poate fi utilizat pentru a susține lucrătorii care și-au, și-au pierdut locul de muncă în urma crizei COVID. Așa cum spunea și petiționarul, e nevoie de o acțiune globală. Comisia susține OMS-ul pentru a ajunge la măsuri de prevenire pe viitor și de rezolvare a crizei actuale și pentru a avea un sistem de sănătate mai solid. Pe 4 mai, prin urmare, alături de OMS și alte organizații în domeniul sănătății, vom începe un efort comun pentru a strânge fonduri, ne gândim la 7,5 miliarde de euro care pot fi strânși. Bineînțeles, e nevoie de o atitudine responsabilă, să facem eforturi și să ne gândim dacă facem îndeajuns sau nu. Cu toții suntem conștienți că Uniunea Europeană are un mandat limitat în domeniul sănătății și Comisia poate interveni doar într-o anumită măsură. COVID-19 ne-a arătat că poate ar trebui să întărim acest mandat. E clar că la momentul potrivit vom discuta despre acest lucru, cum să facem față crizelor sanitare pe viitor. Și o oportunitate în acest sens ar putea fi conferința pentru viitorul Europei, în care să ținem cont și de criza actuală va veni în curând momentul în care vom putea privi din nou spre viitor și în acel moment lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei crize ar trebui să centreze eforturile noastre. Responsabilitatea noastră va fi să oferim o perspectivă de viitor pentru UE și, așa cum spuneați, uh, toate acestea duc la o întărire a nivelului de luare a deciziei. Am discutat, după cum vă spuneam, prioritățile politice și agenda strategică la nivelul Consiliului European și dorim să avem și un mecanism de feedback puternic pentru a ține cont de toate ideile prezentate. Pe de altă parte, așa cum menționa și uh, petiționarul, ar trebui să discutăm și rolul cetățenilor, nu doar uh, în sensul de a veni cu idei, ci și în sensul de a fi ascultați. Mulțumesc! Mulțumesc! Pot să vă spun că la această dezbatere, la această petiție, 11 de deputați au cerut să intervină. Dacă sunteți de acord, avem timp doar până la orele 12 și, deci mai avem doar jumătate de oră, după care va trebui să trecem din nou la vot. Am să dau cuvântul în special coordonatorilor, membrilor uh, biroului Comisiei PETI, deci am să dau uh, cuvântul în primul rând din partea grupului Riniu, doamnei Tum. Um, veo que la señora Yana Tom... Văd că doamna Tun nu a putut să se conecteze, așa că am să dau cuvântul domnului Saliba. So, first of all... În primul rând, Aș dori să mulțumesc petiționarilor pentru că au depus această petiție atât de, de detaliată și de cuprinzătoare uh, la Parlamentul uh, European și pentru că atrag atenția asupra consecințelor cu caracter global și social. Aș dori să mulțumesc uh, membrilor Comisiei PETI prezenți astăzi care și-au dorit să pună pe ordinea de zi această petiție pentru a găsi o soluție comună în favoarea tuturor cetățenilor europeni. Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de o solidaritate um, europeană pentru a putea depăși um, această criză. Acest virus uh, nu face niciun fel de deosebire între diferitele state membre, între economiile noastre, însă există Uh, state membre care sunt afectate în mod uh, diferit. Închiderea frontierelor mai, multe state, mai multor state europene demonstrează cât de important este să avem uh, infrastructura digital, digitală avansată pentru ca societățile noastre să poată continua să funcționeze. Uh, serviciile digitale trebuie să fie accesibile pentru cetățenii noștri pentru ca aceștia să poată să-și continua viața uh, atât cât este posibil și ar trebui să profităm de oportunitatea care a apărut acum pentru a uh, dezvolta și mai mult tehnologiile digitale, respectându-se anumite principii, un set de principii care reflectă valorile europene răspunsul Uniunii Europene nu ar trebui să ne submineze răspunsul de a reglementa lumea digitală și uh, ar trebui să reprezinte uh, o ocazie de a reglementa economii, uh, economia bazată pe platforme. Și um, răspunsul european trebuie să aibă un caracter coordonat, mai ales în domeniul turismului. Comisia Europeană ar trebui să se gândească la toate resursele disponibile care să îi ajute pe consumator să depășească provocările cu care se confruntă acest sector atât de important, mai ales pentru o serie din statele membre. Când vine vorba de sănătatea publică, există și alte um, probleme um, legate de noile condiții de muncă, de exemplu, um, consecințele fizice, uh, psihice a, a muncii de acasă, Um, asupra lucrătorilor. Drept urmare, este important să discutăm uh, subiecte importante cum ar fi supravegherea la locul de muncă, intensificarea uh, activităților de către această criză. Deci este important să păstrăm condițiile de muncă și drepturile uh, sociale. În concluzie, mulțumesc din nou petiționarilor și cer Comisiei PETI să păstreze deschisă această petiție, dar nu doar atât. Ar trebui să uh, adoptăm în răspund, pentru a răspunde acestei petiții o rezoluție, um, să discutăm cu celelalte comisii um, responsabile, competentă pe fond din Parlamentul European, pentru că este o uh, petiție cu caracter transversal Um, această petiție nu poate fi tratată doar de către comisia noastră și nu doar și nu poate fi tratată doar prin intervenție atât de scurtă. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Încercăm din nou Încercăm să luăm din nou legătura cu doamna Ton. A cerut din nou să intervină. Vom vedea dacă reușim din partea grupului Renew. Yes, can you hear me? Puteți să mă auziți? Putem să vă auzim, dar nu putem să vă vedem. Cred că acum mă puteți și vedea. O să mă refer la două petiții, foarte pe scurt. Îmi cer scuze în legătură cu prima petiție, eram prezentă, um, dar cumva de pe telefon nu m-ați recunoscut. Revenind la această petiție, sunt cu totul de acord cu cele spuse de antevorbitori. Nu Cred că putem închide aceste petiții pentru că am transmite mesajul greșit. Există foarte multe rapoarte privind uh, uh, sistemele de sănătate din uh, Europa. Există un raport privind riscurile aduse de această criză la adresa sistemelor de sănătate și toate aceste probleme erau cunoscute de comisie, care nu a făcut absolut nimic. Este un lucru foarte, foarte rău. Și aveți dreptate, mandatul uh, european în aceste chestiuni este destul de redus. Nu putem să facem mai mult, însă aceste tipuri de petiții trebuie să rămână deschise să ne uh, preocupe aceste chestiuni cu ocazia conferinței privind uh, viitorul Europei. Așa cum a spus și doamna Zdanoca la petiția anterioară, chestiunile de frontieră rămân relevante. Uh, cetățenii noștri au petrecut până la 70 de ore la frontiera poloneză, fără să aibă acces la toalete, la alimente, la apă și apoi s-a ajuns la un acord între primii ministri pentru a-i lăsa pe oameni să treacă, dar după aceea și-au schimbat, uh, și-au schimbat părerea și s-a ajuns la un uh, dezastru și țările baltice au fost separate de Europa mai multe zile, ceea ce nu face decât să dea apă la mare euroscepticismului. Deci, eu aș dori să păstrez, să păstrăm deschise aceste petiții, cel puțin până când se va uh, organiza conferința privind viitorul Europei, Uh, ocazia cu care uh, aceste chestiuni pot fi uh, abordate și discutate cu detaliile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul din partea grupului ID, colegei noastre. Thank you for this opportunity. I will speak in my language uh, and I will speak in Italian. Vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. Voi continua în limba mea uh, maternă, în italiană. Vă mulțumesc pentru pentru această petiție și sper că se va ajunge la adoptarea unei uh, rezoluții parlamentare. Um, un punct foarte al acestei petiții este reprezentat de următoarea chestiune. Chiar dacă ne confruntăm cu această situație de urgență datorită coronavirusului, această petiție conține trei puncte esențiale pentru a reforma în mod radical Uniunea Europeană. Um, puncte importante mai ales, mai ales pe o perspectivă pe termen lung. Pentru mine este foarte important necesită întărirea mecanismelor de coeziune, de coordonare într-o situație de urgență, pentru că, din păcate, toată lumea a putut să-și dea seama cât de slab a fost răspunsul statelor membre acestei uh, probleme sanitare, tocmai datorită lipsei unei coordonări între uh, statele membre. Și în Europa, noi, cei care reprezentăm instituțiile, trebuie să înțelegem că nu ne mai putem permite un răspuns atât de lent, pentru că data viitoare un asemenea răspuns ar putea să aibă un caracter uh, fatal. Și în plus, pentru mine este extrem de important accentul pus pe conferința privind viitorul Europei. Trebuie să ne asigurăm că, ca de această dată, conferința privind viitorul Europei să primească caracterul unui adevărat uh, apel la arme. Miza este reprezentată de însăși supraviețuirea Uniunii Europene și cu toții trebuie să ne ridicăm la uh, înălțimea acestei uh, provocări. Mulțumesc! Thank you, muchas gracias. Ahora tiene la palabra la señora Cristina Maestre del grupo ESAN. Mulțumesc și acum doamna Cristina Maestre din partea grupului SIDE. Buenos días. Bună ziua tuturor. Petiția arată că sistemul actual prezintă anumite vulnerabilități. Eu cred că cea mai mare vulnerabilitate este lipsa de solidaritate, în special în momente atât de sensibile ca acesta de astăzi. Deci uh, înțeleg că e nevoie de un răspuns mai rapid, care trebuie să fie organizat uh, încă de la început uh, și mai ales în situații atât de complexe ca aceasta. Uniunea Europeană trebuie să vină cu un răspuns un pachet de măsuri și resurse care să ne ajute să facem față situației dificile prin care trecem. Trebuie să ne gândim întâi la elementele prioritare, în al doilea rând să limităm în măsura posibilului consecințele economice și să ajutăm să dăm un nou avânt economiilor noastre. Nu trebuie să permitem ca uh, niciun fel de scuză să nu fie utilizată, deci să se utilizeze scuza acestei crize pentru a renunța la chestiuni atât de importante cum ar fi statul de drept sau uh, egalitatea. Deci trebuie să fim fermi, să susținem un model de dezvoltare economică pentru a face față acestei crize, un model durabil, așa cum uh, am cerut prin pactul uh, verde, prin pactul ecologic și e adevărat că rolul Uniunii Europene este esențial acum. Conferința pentru viitorul Europei va avea un rol important de jucat în acest sens și e clar că vom reveni la această dezbatere pe viitor. Deci, inițiativa mi se pare una foarte bună, merită să fie susținută și uh, comisia trebuie să ia măsurile oportune. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, pentru un minut, pentru că nu avem mai mult timp la dispoziție, dau cuvântul uh, domnului Thomas White din partea grupului Verzilor. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am înțeles că am la dispoziție doar un uh, minut. O să încerc să nu vorbesc atât de repede pentru a putea fi și interpretat. Uh, mulțumesc Comisiei pentru declarația făcută, care conține câteva mesaje cheie, și anume cât de importante sunt pentru Europa uh, sistemele de sănătate. Acum vedem foarte clar cât, sunt de, cât de importante sunt acestea. Um, există, au existat foarte mulți uh, oameni care au susținut privatizarea sistemelor medicale, toți cei care au susținut măsurile de austeritate care au dus la subfinanțarea sistemelor de sănătate, văd că acum acest lucru a dus la mii de decese. Este o abordare, a fost o abordare politică uh, care a dat greș și pentru care trebuie să ne dăm, să ne cerem scuze. Trebuie să ne dăm seama în același timp faptul că uh, Um, nu există competențe ale Uniunii Europene în domeniul medical, vulnerabilizează Europa, um, are consecințe uh, profunde asupra economiei, um, asupra pieței interne. Deci nu este vorba doar de egalitate socială, de incluziune socială, ci este vorba de succesul uh, economic, de chestiuni de uh, importanță strategică pentru a ne finanța foarte bine sistemele de sănătate și pentru a avea competențe atribuite Uniunii Europene în acest domeniu pentru a putea coordona uh, eforturile pentru, uh, menite să uh, lupte uh, împotriva unei, unui asemenea tip de criză. Deci cred că trebuie să mergem mai departe, să lucrăm la aceste competențe, să conferim aceste competențe Uniunii Europene. Nu avem altă opțiune. O altă chestiune importantă mm, este cea a fiscalității și ea abordată de textul acestei uh, petiții. Și noi, este evident că trebuie să existe procese comune decizionale în domeniul fiscal, pentru că este inacceptabil ca uh, societățile care în mod constant Președinta intervine. Thomas, îmi pare foarte rău, nu avem uh, timp. Vă mai dau cuvântul pentru două uh, secunde pentru a încheia, după care trebuie să dau cuvântul domnului Radan uh, Cadef de la PPE. Da, îmi pare rău, nu voi putea încheia în două secunde. Antevorbitorii mei nu au făcut acest lucru. Uh, voi termina imediat uh, trebuie să poată fi luate decizii în domeniul fiscal și la, la, la nivelul Uniunii Europene, nu putem accepta ca societățile să nu-și plătească taxele și apoi să ceară donații din partea contribuabililor. Domnule White, președinta este cea care uh, controlează timpul pe care îl aveam la dispoziție pentru această ședință. Aveam două ore la dispoziție pentru Comisia PETI, aveam uh, voturi, mai avem încă un vot restant și aveam și dezbateri pe marginea a patru petiții. Și aceasta este doar a treia. Mai avem doar 15 minute la dispoziție pentru a finaliza ședința noastră și mai avem încă o petiție din partea altui petiționar. Așa că Încerc, bineînțeles, să fac justiție pentru fiecare uh, membru, însă pentru a putea dezbate și cealaltă petiție, am cerut membrilor comisiei să fie mai succinți, așa că vă rog din suflet ca în două secunde să terminați. Știu foarte bine și înțeleg că doriți să participați la dezbatere, însă mai sunt și alți deputați care au cerut să ia cuvântul și nu o vor face. V-am zis că va putea interveni un membru de la fiecare grup politic și v-aș ruga să finalizați. Mulțumesc! Yes, then give everyone two or three minutes and don't just start. Da, dar atunci ar trebui să întrerupeți pe toți vorbitorii și să, să le cere să respecte trei minute. Eu ce doream să spun este că Europa devine vulnerabilă din punct de vedere strategic, pe plan uh, global, dacă suntem atât de slabi încât nu putem să găsim un răspuns comun uh, la uh, COVID-19. Deci cer uh, să păstrăm această petiție deschisă și pentru a promova toate aceste chestiuni să le discutăm în conferința privind viitorul Europei. Muchas gracias. Um, ahora tiene la palabra el señor Radan. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Valancanes și doar un minut, vă rog, nu mai mult. Thank you. Uh, much less than... Mulțumesc. Uh, nu o să am nevoie de un minut. Sunt de acord cu cererea colegului nostru de a păstra această petiție lungă și uh, atât de importantă deschisă și aș propune ca uh, această petiție să fie transferată uh, la conferința privind viitorul Europei, pentru că multe chestiuni din această petiție ar trebui să fie uh, discutate în forul respectiv. Și uh, nu am înțeles dacă este deschis sau nu votul final. Mulțumesc. Muchísimas gracias. Por tanto, damos por Vă mulțumesc foarte mult. Se încheie dezbaterea la această comisie. Propunerea noastră este să o menținem deschisă și vreau să mulțumesc uh, petiționarei și semnatorilor uh, pentru toate sugestiile atât de interesante. Vă propunem să menținem deschisă petiția și să o transmitem spre informare uh, și de asemenea pentru a avea un aviz din partea Comisiei AFCO și de asemenea spre conferința despre viitorul Europei. Petiționarii au posibilitatea, în conformitate cu articolul 227, am putea ajunge și la o scurtă uh, rezoluție pe această temă, însă aceasta se va decide pe viitor. Vreau să spun domnului Canev că nu s-a deschis încă votul pentru ultima parte Vom deschide votul după următoarea petiție. Și acum trecem la ultima petiție de pe ordinea de zi. Petiția 355 2020, prezentată de un cetățean de cetățenie spaniolă privind criza cauzată de coronavirus. Petiționarul nu se află aici așa că am să dau cuvântul Comisiei Europene, doamnei Andriana Sucova, uh, din partea DG-ului. Vă rog. Sucova, could you please press the raise hand? Doamna Sucova, puteți uh, să apăsați uh, pe butonul pentru ridicat mâna? Mulțumesc! Bună ziua tuturor membrilor de la Comisia PETI! Am primit uh, această petiție din partea unui cetățean spaniol în care se cere să se sunt două întrebări pe tema unor fonduri specifice pentru COVID și de asemenea o chestiune legată de bugetul general UE. Vreau să mulțumesc uh, petiționarului pentru că a trimis uh, o serie de întrebări extrem de importante și vreau să vă asigur că Uniunea Europeană trece printr-o criză fără precedent. S-au luat deja foarte multe măsuri la nivelul Comisiei Europene imediat uh, când a început criza. Știm că momentele sunt dificile pentru multe state membre, chiar pentru toate, dar în special dificile pentru țări precum Italia, Spania sau Franța. Și facem toate eforturile pentru a susține statele membre. Am încercat să elaborăm o serie de instrumente și măsuri pentru a face față provocărilor imediate pentru uh, prevenirea răspândirii virusului, pentru salvarea de vieți omenești, pentru a face față crizei, dar gândindu-ne pe termen mai lung și la implicații economice și la susținerea locurilor de muncă. Să elaborăm, deci, instrumente care să ne ajute la redresarea economiei și pentru a face față efectelor negative de acum întrebări care aveau legătură cu Fondul Social European, cu programul LIFE și, așa cum spuneam mai devreme, instrumentele financiare europene, așa că am să încep cu Fondul Social European. Noi suntem de acord cu îngrijorarea manifestată legată de situația dificilă de după criză, motiv care a dus la prezentarea acestei petiții, pentru că uh, ce s-a întâmplat în Europa reprezintă o provocare în sine. Comisia a lansat două pachete. Uh, colegii mei de la comisie au vorbit deja de aceste pachete. E vorba de uh, inițiativa de investiții pentru a face față coronavirusului și inițiativa Plus. Ambele au fost propuse de comisie și cu ajutorul colegiuitorilor au fost adoptate la timp. Uh, Inițiativa pentru investiții a fost propusă pe 13 martie și a intrat în vigoare la 1 aprilie, iar a doua propunere a fost făcută de către Comisie pe 2 aprilie și este deja în vigoare de săptămâna trecută. Deci vreau să mulțumesc pentru eforturile făcute de Consiliul și Parlament, tocmai pentru ca aceste schimbări legislative să devină realitate imediat. Inițiativa de răspuns în fața coronavirusului, care a fost propusă pe 13 martie, a prezentat 8 uh, miliarde de euro din uh, fondul de coeziune european, care au fost injectați în economia europeană, ne cerând uh, statelor membre să se ramburseze fondurile de prefinanțare din 2019. Statele membre au primit deci lichidități pentru a face față urgențelor imediate. Primera propunere a permis statelor membre să utilizeze FSE-ul, în primul rând pentru sistemul de sănătate, și să aplice toate măsurile necesare pentru a limita răspândirea virusului. Al doua propunere a permis statelor membre să protejeze locurile de muncă uh, prin susținerea unor aranjamente pe termen scurt și majoritatea statelor membre au introdus astfel de aranjamente în legislațiile naționale, aranjamente temporare și acestea sunt susținute de fonduri care sunt disponibile încă de pe acum prin Fondul Social European, FSE. Aceasta, acest fond permite de asemenea și finanțarea unor servicii comunitare pentru persoane în vârstă, cu dizabilități și așa mai departe și partea cea mai importantă a acestui pachet este că orice măsură care a fost implementată după 1 februarie 2020 este eligibilă pentru toate aceste fonduri. În plus, Fondul European de Dezvoltare Regională a fost modificat uh, pentru a oferi capital de susținere pentru IMM-uri și pentru economie atunci când sunt probleme majore. Inițiativa Plus pentru coronavirus a adus și mai multă lichiditate și flexibilitate pentru statele membre. Am crescut prefinanțarea anuală, care a fost transferată cu două luni mai devreme, deci în loc de uh, sfârșitul lui iunie s-a transferat uh, la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai și am crescut și flexibilitatea de transferuri între diverse fonduri utilizând diverse proceduri juridice și permițând o flexibilitate care a dus la posibilitatea unor, utilizării unor fonduri de 14,6 miliarde de euro din fondurile 2020 și 2021. Comisia a propus de asemenea să se înlăture orice cerință legală pentru concentrarea tematică sau alocările pentru regiuni și aceasta a permis statelor membre să aibă flexibilitatea necesară pentru a utiliza cât mai bine toate fondurile disponibile, cele 54 de miliarde de euro actuale. Aceste modificări fără precedent au fost deja implementate de statele membre și lucrăm zilnic cu autoritățile, cu omologii noștri, pentru ca această flexibilitate oferită din punct de vedere legal să se reflecte și în programele operaționale și să poată fi utilizată pentru situațiile de urgență. A doua întrebare, programul LIFE și posibilitatea de inovare în acest uh, program. Pot să vă spun că actualul cadru de funcționare a LIFE include priorități ce au de face cu mediul și sănătate, susține inovarea, chestiuni de mediu care să fie implementate în toate celelalte domenii, deci programul LIFE nu susține cercetarea ca atare, dar încurajează utilizarea rezultatelor din domeniul cercetării, din alte proiecte mari care să fie implementate. Beneficiarii sunt companii private, nu uh, cele guvernamentale și am modificat regulile pentru programul LIFE pentru a permite trei lucruri. În primul rând, am extins termenele de prezentare a propunerilor uh, cu o lună am permis discuții unul la unul a aplicanților pentru a oferi informații de background, uh, pentru a vedea cum sunt prezentate programele. Am renunțat la obligațiile pentru entitățile private în programele 2020, uh, pentru programele care depășesc 139.000 de euro toate proiectele vor putea susține inițiative locale și în ghidul pe care l-am elaborat am introdus și o secțiune specială susținere pentru startup-uri. Pot să vă spun că avem de gând să includem și alte măsuri suplimentare pentru o utilizare mai ușoară de către beneficiari. Trec acum la al treilea element, la a treia întrebare, care se referă la instrumentele financiare. Comisia a propus deja instrumente care în urmă cu câteva luni de zile ar fi fost de neimaginat. Comisia a propus mecanismul SURE, care va permite împrumuturi de până la 100 de miliarde de euro pentru a susține uh, scheme de ajutor uh, de șomaj uh, economic pe termen scurt. Deci, e clar că e nevoie de o susținere financiară suplimentară pentru implementarea acestor scheme de șomaj, tocmai de aceea am propus mecanismul SURE iar negocierile la acest uh, instrument sunt în curs uh, și sperăm ca în curând să avem uh, o decizie, chiar în următoarele săptămâni. Acest instrument va extinde posibilitatea de a susține lucrătorii să-și mențină locul de muncă, veniturile lor și să menținem companiile în viață pregătite pentru clipa în care criza se va fi terminat pentru a fi funcționale imediat. Al doilea instrument pe care aș vrea să-l prezint este uh, fondul uh, de investiții europene, un miliard de garanții care sunt deja disponibile și ne așteptăm ca acest instrument să permită băncilor să oferă împrumuturi de capital de până la 8 miliarde de euro. Există acum garanțiile pe termen lung din uh, COSME, și ESME, care au fost adaptate pentru a oferi garanții suplimentare extinse în condiții mai bune pentru a ține cont de constrângerile economice ale companiilor. Aceste garanții sunt operaționale și mecanismele au fost deja implementate pentru o primă fază 200 de bănci uh, care lucrează cu uh, IAF-ul, uh, care sunt deja active, însă și altele se pot alătura. Băncile intermediare, de asemenea, uh, vor putea interveni începând cu săptămâna viitoare și sperăm să avem mulți beneficiari și de pe urma acestui mecanism. BEI-ul a propus de asemenea un fond de garanții care se centrează și acesta pe IMM-uri, cu tot felul de forme de finanțare care sunt disponibile pentru IMM-urile în întreaga Europa. Comisia încearcă să uh, revizuiască condițiile și pentru alte două mecanisme de garanții, uh, garanția pentru ocupare și garanția pentru alte sectoare de activitate. Colegul meu, Martin, a vorbit deja de fondul de redresare economică, dar pot să vă spun că va trece prin două etape în a doua parte vom uh, revizui CFM-ul pentru perioada 2021-2027 și considerăm că doar cu eforturi comune vom reuși să depășim situația actuală atât de dificilă și ne vom întoarce rapid la o viață normală și vom avea o redresare economică pe măsură. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă informez că la orele 12 se uh, va încheia serviciul de interpretare. Vom continua în limba engleză. Avem foarte puțin timp la dispoziție. Avem un slot pe care ni l-a dat Parlamentul, un slot redus la două ore. Știu că deputații Uh, sunt nemulțumiți pentru că n-au putut uh, interveni toți, însă la nivelul coordonatorilor ne-am înțeles așa. E vorba de prima comisie de petiții realizată în aceste condiții, în care vor interveni nu doar deputații, uh, ci și petiționarii, ci și cetățenii. Deci e prima ședință la care cetățenii participă uh, Uh, în uh, remote. Știam dinainte că nu va fi ușor, deci la următoarea ședință de coordonator vom hotărâ să avem doar trei petiții Asta ar fi fost logic, însă ă, cum ă, aveam o a patra petiție pe care trebuia să o analizăm, am hotărât să reduc timpul disponibil pentru intervențiile colegilor. Înțeleg că unii dintre dumneavoastră sunteți nemulțumiți, dar trebuie să înțelegeți că e o situație cu totul excepțională. E prima oară când Comisia PETI se realizează în acest fel, de fapt în duplex și la fața locului și din afară și vă cer scuze dinainte celor nemulțumiți și vă promit că la următoarea comisie PETI, care se va desfășura în același fel în luna mai, vom îmbunătăți situația. Probabil că o schimbare va fi că vom reduce numărul de petiții, pentru că eu cred că e absolut esențial ca petiționarii, petiționarii să intervină, mai ales acum, în timpul acestei crize. Trecem prin urmare, pentru că interpretarea se va încheia aici, vom trece la limba engleză. Au cerut cuvântul mai mulți colegi, domnul Bins, doamna Evi și doamna Maestre. Am să vă dau cuvântul în această ordine. Domnul Binse. Și aici se încheie serviciul de interpretare. Vă mulțumim frumos!